Ordinea de zi prevede acum uh, punctul Europa 2020, noua strategie europeană pentru ocuparea forței de muncă și creșterea și numele Consiliului. O să-i dau cuvântul acum domnului López garrido Vă mulțumesc, președinte. Tengo el gusto de eh, am plăcerea să abordez o problematică foarte importantă pentru președinția spaniolă și pentru Consiliu și anume așa numita strategie europeană 2020 pentru creștere și locuri de muncă de calitate. Așa cum s-a spus și mai înainte, ieșim acum din cea mai uh, grea criză economică pe care am avut-o din anii 1930 încoace și trebuie să facem tot posibilul pentru a garanta această redresare economică care se întrevede de-abia acum în Uniunea Europeană. Chiar astăzi, Comisia Europeană a prezentat niște previziuni care ne arată că începe perioada de redresare și în același timp trebuie să reducem, să atenuăm și consecințele sociale pe care le-a avut criza. Pe lângă asta, pe termen scurt, pe lângă tot ceea ce fac statele membre și instituțiile europene, deci pe lângă toate acestea trebuie să privim mai departe către orizontul acestui deceniu și să garantăm viabilitatea modelului nostru social european. E practic o provocare dublă conținută în această strategie 2020. Ideea este să nu mai trecem încă o dată printr-o criză ca cea de acum, care încă nu s-a încheiat pe deplin. Și ideea este să încercăm să facem aceasta printr-o strategie de creștere, printr-un model de creștere adaptat vremurilor actuale. O strategie de creștere posibilă și exigentă și care să oglindească angajamentul politic și economic pe care și l ia Uniunea Europeană pentru următorii ani. Dumneavoastră știți foarte bine că a început mm, să se discute despre această strategie 2020 uh, pe 11 februarie. După aceea, în Consiliul European din martie s-a discutat despre strategia 2020 și, de asemenea, la foarte multe grupuri de lucru de la Consiliu s-a discutat despre strategia 2020, Consiliu condus de președinția spaniolă. Consiliul a dat undă verde, prin urmare, lansării acestei strategii 2020, care se va face oficial și definitiv în Consiliul din luna iunie și s-au stabilit de asemenea și elementele, structura, acea foaie de drum, acel roadmap pentru uh, dezvoltarea ulterioară a strategiei. Strategia se va axa pe niște domenii cheie inovare, cunoaștere, o economie durabilă și așa cum cerea și Parlamentul European, uh, integrare socială și o rată de ocupare ridicată. Deci avem cinci obiective cheie. Rata ocupării 75% pentru bărbați și femei, uh, bugetul pentru, investiga- pentru cercetare și inovare, și mai avem și alte obiective care încă nu sunt în cifre și anume reducerea ratei abandonului uh, școlar și creșterea numărului de persoane cu studii superioare. Deci, de asemenea, promovarea integrării sociale și reducerea sărăciei și acestea sunt niște obiective, încă nu sunt uh, cuantificabile. Toate acestea s-au făcut uh, în baza comunicării aprobate de către comisie și pornind de la concluziile Consiliului din martie. Strategia 2020 are niște linii directoare integrate. Comisia a făcut niște propuneri privind aceste orientări. Președinția spaniolă și-a luat angajamentul să se implice în toate domeniile care țin de munca Consiliului pentru ca Ecofinul și EPSCO să um, informeze Consiliul din iunie și, de asemenea, în ceea ce privește ocuparea, orientările privind ocuparea, aici e nevoie de avizul Parlamentului. Deci avem aceste obiective majore la care m-am referit, iar o noutate, și anume obiectivele naționale. Fiecare stat membru trebuie să stabilească niște obiective la nivel național, însă acestea, bineînțeles, să fie integrate în obiectivele europene și să fie aprobate de Comisie și de Consiliu. S-a vorbit de asemenea și de așa numitele blocări ale creșterii naționale și strategia de la Lisabona. Deci ne vom centra pe tot ceea ce afectează piața internă și, în al patrulea rând, aș vrea să amintesc niște inițiative uh, emblematice elaborate acum de către Consiliu și o primă inițiativă inițiativa digitală, discutată la, care va apărea la Consiliul din mai, după ce uh, printr-un uh, text uh, pe care Comisia îl va face public pe 18 mai. Vor avea loc dezbateri specifice la Consiliu, iar în măsura posibilului dorim să avem dezbateri publice. De exemplu, Consiliul de Educație va fi public săptămâna viitoare. Aș vrea să spun că, bineînțeles, munca nu se va încheia în iunie. În iunie se va lansa această strategie 2020, însă lucrurile vor continua. Strategia va trebui să se dezvolte, să se pună în aplicare prin programe naționale de reformă și în încheiere aș vrea să vă spun că această strategie va juca un rol foarte important. Iar președinția spaniolă, ca și președintele Consiliului, domnul Van Rompuy, deci au spus că angajamentul nostru este foarte important pentru ca această strategie să fie elaborată împreună cu Comisia Europeană. Acestea sunt cele două instituții cheie pentru punerea în aplicare a acestei strategii, care dispune deja de niște instrumente pe care dorim cu toții să le utilizăm. Vă mulțumesc, domnule Lopez Garrido, dau cuvântul domnului Barroso, numele Comisiei. Yes. Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, stimați deputați, Europa are o șansă de plecare, am putea spune, pentru că suntem în mijlocul unei crize financiare, toată lumea încearcă să-și salveze pielea și dacă reușim să ieșim din acest moment, cred că vom avea succes. Trebuie însă să ne folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Evenimentele din ultimele luni, mai precis volatilitatea piețelor sau nevoia unor reforme economice pe piețele mondiale, dar și o mai bună gestiune a piețelor publice, au uh, identificat clar această nevoie. Trebuie să subliniem importanța dimensiunii europene mai mult ca niciodată. Și avem șansa să facem acest lucru, mai ales dacă stabilim obiective, așa cum este și documentul 2020, o sumă de obiective. Am, um, v-am invitat să discutăm despre aceste obiective. Dacă ne uităm la măsurile de creștere, și de stabilitate, trebuie să ne gândim care sunt concluziile pe care trebuie să le tragem, în primul rând, din această criză în care ne aflăm. Trebuie, în primul rând, să lucrăm împreună la toate nivelurile pentru a putea umple golurile în sistemele de supraveghere a piețelor financiare pentru a reinstaura o stabilitate a piețelor financiare și pentru a lansa reformele structurale care pot duce Europa pe calea unei uh, dezvoltări durabile de creștere și ocupare. Toate aceste puncte sunt la fel de importante însă. Dacă vrem să ne atingem obiectivele, atunci trebuie să ne gândim la o abordare generală de reforme a piețelor uh, economice, trebuie să ne gândim la obiectivele 2020, creștere inclusivă și sustenabilă, reforme care pot fi puse în aplicare și prin G20, pentru că multe dintre ele au o dimensiune externă. Deci trebuie să ne folosim toate pârghile pe care le avem și să recunoaștem că fiecare măsură are consecințe pe alta. Aș vrea să încerc să vorbesc despre toate pe scurt, nu mă voi întoarce la aspectele financiare pe care le-am dezbătut înainte, dar permiteți-mi să vorbesc despre G20 mai întâi. G20-ul a încercat să vorbească pragmatic despre criza financiară și de îmbunătățirea guvernanței la nivel european și mondial. Încercând să susținem G20-ul, cred că vom merge pe calea cea bună. Comisia a făcut de aceea un pas înainte în această direcție și s-a asigurat că interesele celor 27 de state membre sunt bine reprezentate la nivel global. Am făcut eforturi pentru a ne asigura ca Uniunea Europeană să rămână lider la summitul din iunie de la Toronto și din septembrie sau noiembrie la Seul. Trebuie însă ca G20-ul să dea un mesaj foarte clar uh, ca strategie de exit în ceea ce privește redresarea economică. Trebuie să abordăm toate aceste probleme la nivel global, pentru că multe din aceste dezechilibre care au fost la originea crizei pot fi atacate de la rădăcini. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că toți membrii G20 poartă o sarcină egală. Strategia noastră pentru Europa 2020 se bazează pe aceste principii, pe principiul de coordonare la nivel european și va fi foarte important ca Europa să prezinte o abordare coordonată la G20. Un alt obiectiv va fi o reformă a piețelor financiare. Trebuie să menținem presiunea pe partenerii internaționali pentru ca să ofere o soluție de implementare clară a obligațiilor deja angajate. Mă gândesc că acum este momentul potrivit pentru ca G20-ul să dea un semnal foarte clar în legătură cu felul în care sectorul financiar poate să contribuie la restaurarea ordinii în sectorul bancar. Este nevoie de un acord global, după părerea noastră, pe tema băncilor, cu măsuri foarte clare care să dea semnale puternice. Așa cum am spus de curând, am putea eventual avea și o taxă pe activitățile financiare sau pe profiturile financiare. Va fi foarte dificil această dezbatere, pot să vă spun deja de la reuniunile pregătitoare cu partenerii noștri din G20. Foarte mulți se opun acestei idei până acum. Cu toate acestea, eu zic că trebuie să insistăm pe ea. Mesajul Uniunii Europene va fi cu siguranță mai puternic dacă vorbim cu aceeași voce și dacă putem spune că Uniunea Europeană și-a făcut deja temele în acest domeniu. De aceea, înainte de Toronto, ar trebui să avem ca țintă să avem un acord pe tema reglementărilor pentru serviciile cheie financiare, după cum spuneam la dezbaterea anterioară. Este nevoie de flexibilitate și de pragmatism creativ din partea Parlamentului European și din partea Consiliului pentru a reuși aceasta. Și așa ajungem la cheia Europa 2020, care trebuie să fie plasată în contextul acestei abordări holistice de care vorbeam la început. După cum știți, elementele esențiale ale strategiei Europa 2020 au fost adoptate de către șefii de stat și de guverne în martie. Am avut mai multe ocazii să dezbatem aceste obiective în Parlamentul European chiar înainte să facem o propunere noi Comisia, pentru că v-am consultat înaintea propunerii. Trebuie acum însă să punem în evidență această strategie strategie în detaliu. Este nevoie să acționăm cât mai repede. Cred că toată lumea este de acord în această aulă. Am putut vedea acest lucru și în um, intervențiile colegilor din dezbaterea anterioară. Criza financiară ne-a impus această urgență și ideea este tocmai să continuăm cu reforme structurale pentru a avea o soluție structurată. O mai bună coordonare a politicilor noastre economice este Uh, nucleul strategiei Europa 2020. Chiar înainte de criza elenă am propus pe această temă o mai bună coordonare a politicilor economice. Este absolut necesar, deci, să facem așa pentru a evita crize posibile viitoare. Trebuie deci să restabilim creșterea, să încercăm să oferim un peisaj de ocupare mult mai bun și în același timp să asigurăm un viitor sustenabil pentru Europa. Comisia se bazează, bineînțeles, pe țintele numerice pe care și le-a propus, dar combaterea schimbărilor climatice rămâne și ea un fundal pe care acționăm. Există cifre pe care trebuie să le atingem în ceea ce privește obiectivele de educație, reducerea ratei de abandon școlar și o îmbunătățire a sectorului terțiar și a colaborării acestuia cu educațiile. Toate acestea vor fi subiectele Consiliului European din iunie 2010, care vor ține cont de propunerile Comisiei. De asemenea, dorim să obținem și un obiectiv numeric în ceea ce privește combaterea sărăciei și excluderii sociale. Nu putem să acceptăm scandaloasa cifră de 80 de milioane de oameni care trăiesc în sărăcie în Uniunea Europeană. Se continuă această activitate în Consiliu și eu voi face tot ce voi putea pentru a convinge statele membre de importanța acestui obiectiv numeric, știind că Parlamentul European este de partea noastră în acest obiectiv. Europa 2020 trebuie să fie un program echilibrat. Bineînțeles că nu putem avea echitate socială fără o piață competitivă, însă nu putem accepta, pe de altă parte, o Europa a eficienței economice fără a avea corectitudine, pe de altă parte. Țintele numerice ne vor uh, permite o monitorizare mai bună a situației economice a statelor membre pentru ca să ne asigurăm că ne atingem aceste obiective. Statele membre tocmai doresc să stabilesc aceste ținte la nivel național în colaborare cu Comisia și sperăm că aceste ținte care vor fi discutate la Consiliul European din iunie și vor fi implementate imediat după aceea să-și poarte roadele. Sperăm așadar ca propunerea de linii directoare integrante pe care a propus-o Comisia săptămâna trecută să fie foarte utile. Sunt mai puține linii directoare decât înainte. Avem 10, înainte erau 24. Dar aceste 10 uh, drumări, să spunem, vor încerca să susțină toate obiectivele prin mai multe instrumente. Summitul din iunie trebuie să susțină așadar principiile pe care tocmai le-am discutat pentru stabilirea acestor linii directoare integrate, dar ele nu vor fi adoptate decât dacă le-am discutat înainte cu dumneavoastră în Parlamentul European și sper că această dezbatere să aibă loc cât de repede. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun foarte clar, strategia Europa 2020 nu este doar o aspirație sau o listă de obiective, nu este doar o viziune, ci este o, un program de reformă. Se vor lua măsuri la nivel european foarte important este faptul că aceste reforme vor trebui să fie făcute în toate cele 27 de state membre, respectând, bineînțeles, pe deplin principiul de subsidiaritate. Trebuie să fie clar ce trebuie făcut la nivel european și ce trebuie să facă statele membre. Iar implementarea va fi un element cheie al strategiei. Așa cum au spus și onorabilii reprezentanții Consiliului, domnul López Garrido și alții, acum Există o percepție mult mai realistă statelor membre cu privire la nevoia de a spori guvernanța europeană. Sper că statele membre au învățat din, aceste, din anumitele defecte ale strategiei de la Lisabona, unde majorit, poate nu toate obiectivele erau perfecte. Toate mergeau în direcția bună, dar nu a existat prea mult sens al responsabilității față de acele obiective și nu a existat destulă vigoare în implementarea acestor programe. Eu cred că trebuie de aceea să astupăm acest gol care a decurs din strategia de la Lisabona. Dumneavoastră aveți un rol crucial aici. Dumneavoastră puteți asigura implementarea corectă a strategiei Europa 2020. Parlamentul European, pe lângă rolul său de colegislator, poate să se mândrească și cu rolul de mobilizare a cetățenilor și, de ce nu, de mobilizarea parlamentelor naționale. Eu zic că este foarte importantă relația pe care dumneavoastră, parlamentarii europeni, o veți stabili cu parlamentarii naționali pentru ca să ne asigurăm că aceste reforme sunt percepute de către parlamentarii naționali, nu neapărat ca reformele pe care ei le fac la Bruxelles sau câteodată din când în când la Strasbourg, ci și ca propunerile pe care noi, societatea europeană, le facem. Nevoia de urgență, nevoia de reforme este un lucru care trebuie să fie convenit de, în, între toți actorii europeni. Vorbesc aici de guverne, dar vorbesc și de partenerii sociali. Cred că este foarte important ca toți să susțină acest proiect și mă bucur de toate uh, afirmațiile pe care le-am auzit de la premierul Zapatero, care a vorbit despre nevoia de a implica partenerii sociali în aceste proiecte. Însă trebuie asigurată și o mai bună guvernanță cu toate instrumentele de coordonare la îndemână pentru Europa 2020, pentru o mai bună raportare și o mai bună evaluare care să se întâmple simultan. Astfel am putea să aducem și instrumentele și țintele sub aceeași umbrelă. Cred că avem nevoie de un bord sistemic care să se asigure de stabilitatea financiară, măsurile de competitivitate și de dezvoltări macroeconomice. Toate acestea împreună pot să ne scoată din această criză Bineînțeles, cu ținta unei creșteri sustenabile. Dacă vrem o guvernanță, aceasta este calea pe care trebuie să mergem. Nu putem vorbi despre o guvernanță serioasă europeană la nivel european și după aceea în același timp să separăm microeconomia de macroeconomie, internul de extern. Avem nevoie deci de statele membre și de instituțiile europene care să se uite la această abordare pe bază de metodologii și să încerce să pună cap la cap toate aceste strategii. Astfel vom putea recrea încredere, cred eu, în această strategie la nivelul tuturor. Am vorbit la început de una, o alegere puternică la începutul declarației mele și Comisia știe în ce direcție dorește să meargă. Eu sunt convins că toată lumea este convinsă de nevoia aceasta de a face alegeri importante pentru Europa acum și mă bazez pe dumneavoastră pentru aceste obiective. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte și acum are cuvântul în numele grupurilor, mai întâi numele grupului PPE, doamna Vortman Col. Mulțumesc și mulțumesc și președintelui Comisiei, domnului Barroso și domnului ministru. Această dezbatere privind strategia 2020 eh, are loc pe drept, după o dezbatere eh, privind eh, criza în zona euro. Și trebuie să analizeze modul în care putem să fortificăm guvernanța europeană. Dumneavoastră vorbiți despre economie europeană, dar există interpretări care mie mi se par a fi interpretări soft. Pactul de uh, creștere, de stabilitate este important. Lecțiile de la Lisabona trebuie să fie pentru noi concludente. În strategia 2020 noi ne așteptăm Eh, ca la nivelul Comisiei să existe un angajament clar pentru guvernanța europeană și pentru strategia 2020, iar Consiliul în eh, luna iunie ar trebui să ia decizii convingătoare și să stabilească niște obiective ambițioase pentru statele membre. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci Parlamentul își va asuma uh, responsabilitatea de control pentru a încerca să forțeze o demararea lucrurilor în această direcție. Noi trebuie să servim o dezvoltare durabilă și trebuie să creăm locuri de muncă suplimentare pentru cetățenii noștri. Turbulențele actuale din zona euro arată cât de importantă este o piață financiară stabilă în, în statele noastre și cât de important este să ă, tot transmite mai departe responsabilitatea uh, pe care noi trebuie să ne o asumăm pentru a crea un viitor durabil copiilor noștri. Noi trebuie să refacem puterea noastră de competitivitate și tocmai de aceea este important, domnule comisar Rehn, ca săptămâna viitoare să prezentați propuneri pentru a consolida pactul de stabilitate și de uh, dezvoltare. Trebuie să uh, avem o piață financiară Uh, stabilă. Aș vrea să vă încurajez în numele grupului meu politic să vă asumați responsabilitățile uh, și puteți conta atunci pe sprijinul nostru. Iar noi, în calitate de parlamentari, trebuie să verificăm cum am putea noi, împreună cu dumneavoastră Comisia, să uh, stimulăm Consiliul să consolideze pactul de dezvoltare și stabilitate. Sigur că și intenția de a înființa un task force este important, dar uh, trebuie ca până la finele anului să ținem seama și de propunerile Parlamentului și ale Comisiei. Domnule președinte, noi trebuie să exploatăm la maximum tot ceea ce tratatul de la Lisabona ne conferă în plus ca putere. Mulțumesc, doamna Beres, acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Barroso, domnule López Garrido, Articularea între cele două dezbateri pe care tocmai le-am avut e coerentă din punct de vedere intelectual. Însă, în practică, mă întreb dacă poate fi transmisă. Noi, socialiști și democrații, avem îndoieli. Deoarece atunci când vedem textul propus de comisie, uh, și dacă ne gândim că într-un parteneriat uh, strategic, uh, deci doriți să-l um, adoptați în iunie, fără ca Parlamentul să se fi exprimat explicit în legătură cu orientările pentru ocupare, atunci vedem că nu există coerență. Cum putem să ne luăm un angajament pentru următorii zece ani, fără să facem un bilanț al strategiei de la Lisabona? Ne spuneți că s-a schimbat totul, că nu mai avem 27 de linii directoare, avem doar zece. Asta e schimbare, domnule Barroso? Dacă vrei să fii coerent, trebuie să ne gândim că pentru a reuși trebuie să pornim de la momentul actual, de pe punctul actual și să privim către obiectivul nostru. Însă în momentul de față ne aflăm în criza cea mai gravă prin care a cunoscut-o Uniunea Europeană de la înființarea sa. Deci nu am mai avut o, alt, o astfel de criză la fel de gravă. Și nu putem trece cu vedere acest lucru. Nu putem avea o strategie de ieșire din criză prin care să îi cerem statului, uh, să le cerem autorităților publice să renunțe la responsabilitățile sale și să dăm liber curs uh, pieței. Nu putem să facem asta fără să utilizăm uh, uneltele pe care le avem. Știți că nu suntem atât de bogați, avem o unealtă și anume pactul de stabilitate. Am avut și alte unelte, perspectivele financiare. Dacă nu articulăm toate acestea, nu vom ajunge nicăieri. Apoi, dacă e să ne uităm care este punctul de plecare, e clar că există motive de îngrijorare. În primul rând, noi, socialiștii și democrații, cerem ca statele să nu mai sufere de pe urma speculei de pe piață și nu e vorba doar de Grecia sau de anumite state membre. E vorba de un adevărat, de, un adevărat joc de domino și de mâna liberă lăsată speculei și de aceea propunem înființarea unui mecanism de stabilitate financiară care să permită protejarea statelor membre de această speculă, pentru ca statele să facă ceea ce trebuie să facă și anume să își redreseze economia pentru a asigura modelul social, deoarece toată lumea știe acest lucru și l-a recunoscut în timpul crizei. Modelul nostru social este principala noastră uh, etichetă, principalul nostru atu la nivel internațional și dacă prin această criză vom distruge modelul nostru social, vom pierde la nivel internațional, ne vom pierde capacitatea de a um, oferi acest model și îi vom lăsa pe alții, vom lăsa alte continente să aibă un cuvânt de spus și piețele vor avea un cuvânt de spus și nu noi. Vă mulțumesc. Cuvântul acum doamna Eck, 3 minute. Știm de luni de zile că Grecia trece printr-o situație foarte dificilă. Știm că moneda euro scade, își pierde din valoare cât mai repede, știm că obligațiunile de stat cresc, deci știm cu toții că trecem printr-o criză foarte gravă și mai ales acum când credeam că ne-am uh, revenit. De aceea trebuie să facem față problemelor legate de competitivitate, productivitate și creștere economică viabilă. Liderii Europei se tot târguiesc în legătură cu acțiunile care trebuie luate, însă acum trebuie să acționăm cât mai repede. Se pare că presiunea între omologi de la Consiliu nu funcționează, de aceea avem nevoie de obiective obligatorii, mijloace de supraveghere a statelor membre, Pactul de creștere și stabilitate trebuie respectat și avem nevoie de niște cifre fiabile. Iar în ceea ce privește guvernele, fondurile structurale și toată asistența, și toată asistența comunitară trebuie să fie condiționată de abilitatea guvernelor de a da cifre corecte. De exemplu, când un mic fermier greșește cu jumătate de hectar, acel mic fermier își pierde din sprijinul pe care îl primește pentru toată activitatea pe care o face timp de ani de zile. O astfel de comparație trebuie să facem. Și de aceea, trebuie, de aceea am insistat așa de mult pe guvernarea economică în rezoluție. Din păcate, Comisia nu a venit cu propunerile necesare. Uh, de asemenea, să nu uităm că o politică de egalitate între sexe ar trebui incluită în strategia 2020. Să vă dau exemple. Am negociat uh, planul de recuperare, de redresare economică. Majoritatea planului nu este pusă în aplicare. Parlamentul a cerut să avem un plan B. Însă planul B nu a fost încă pus în acțiune. Noi am stabilit să avem un plan anual pentru energie. 50% din finanțare a fost pierdută și era o altă strategică și mijlocul cel mai bun de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră este să creștem eficiența energetică. De aceea lansez un apel. Aceasta trebuie să fie printre prioritățile pe care le au. Iar legislația actuală trebuie să fie îmbunătățită, deoarece nu este suficientă. Și avem nevoie de acel plan de acțiune pentru eficiența energetică. Avem nevoie de uh, suprarețele, super rețele, ceva asemănător cu trenurile uh, de mare viteză. Lucruri pe care nu le avem. Avem nevoie de inovație tehnologică și trebuie să avem de asemenea și o strategie pentru a combate excluziunea socială și pentru a avea o incluziune a sexelor. Comisia trebuie să-și asume răspunderea și să termine ceea ce am început împreună, iar Consiliul trebuie să fie mai îndrăzneț și să vină cu o propunere mai curajoasă, pentru că noi vom veni cu o propunere mai curajoasă pentru strategia 2020. Asta e clar. Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Harms, 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate, doamne, stimați domn. Cred că deja aici aproape ne apropiem de provocarea politică, faptul că acest program Europa 2020 este prezentat ca o mare șansă pentru ieșirea din criză. Eu cred că trebuie doar să ne uităm la politica de până acum cu privire la reglementarea piețelor financiare pentru, dacă suntem măcar un pic sinceri cu noi, să, pentru ca să spunem că de fapt de câteva luni, de câțiva ani promitem că aceste piețe care au luat o razna vor fi reglementate și că până acum cred că am făcut pași de pitic pentru a le reglementa. Iar Grecia este până la urmă oglinda în care trebuie să ne uităm acum. Vedem în baza crizei din Grecia că de fapt nu s-a întâmplat mare lucru până acum. Cetățenii noștri au ascultat când spuneam că noi vom salva băncile, au strâns din dinți și au acceptat măsurile pe care le-am impus ei plătesc însă acum uh, povara acestor măsuri. De fapt, bugetele sunt supra îndatorate și nu există niciun dubiu că pentru bugetele publice a multor state din Uniunea Europeană vor urma provocări și mai mari. Băncile au început să facă profit și deja se aplaudă când spunem că noi participăm acum uh, de bunăvoie la, la ajutorarea Greciei. Domnule Barroso, eu cred că nu se poate să nu spunem în Uniunea Europeană este nevoie de o piață la care să participe 27 de state membre și cred că, în fine, este nevoie să spunem că avem nevoie de un instrument, cum ar fi taxa pe tranzacțiile financiare, care să fie bine gestionat, așa încât foamea speculanților care doresc să facă profit cât mai repede și cât mai mult să nu mai poată să se hrănească din uh, banii publici. Avem nevoie de un instrument pentru ca cei care câștigă de pe urma crizei, care speculează pe spinarea euroului, să fie cei care trebuie să plătească pentru cei care au de suferit. Cred că așa cum acționăm acum nu vom ajunge prea departe și trebuie să vă spun că în acest document mie îmi lipsește viziunea despre un viitor adevărat se face mențiunea că trebuie să se rezolve totul la nivel global. Cunoaștem această mențiune și în dezbaterea cu pe tema climei, unde din nou nu s-au făcut progrese la nivel global. Și clima este o temă importantă, foarte importantă pentru mine și ne aflăm și acolo într-o criză în care ne afundăm din ce în ce mai mult. De fapt, nu am reușit să facem pașii care trebuie în acest domeniu și mi se pare, de fapt, foarte păcat că, de fapt, cu scurt înainte, scurt în această, înainte de această dezbatere, mă scuzați, doamna Connie Hedegord lucrează ca un cârtiță, de fapt, în ceea ce privește viteza și transparența activității sale. Dacă ne uităm, de fapt, la obiectivele noastre, trebuie să vedem că ne-am stabilit un obiectiv de 30% și instrumentele ne lipsesc. De fapt, să nu uităm că avem uh, faimoasa comercializare a emisiilor, dar dacă nu sporim obiectivele, putem să uităm de această, această târguire. Dacă dioxidul de carbon nu are un preț acceptabil, nu putem să facem o adevărată comercializare cu emisiile. Ce văd eu este că suntem departe de obiectivele pe care chiar noi ni le-am impus, iar transformarea economiei europene în direcția durabilității, așa cum putem citi în titlul programului Comisiei, cred că lasă de dorit. Toată lumea ar vrea să participe la un astfel de program, dar Comisia dumneavoastră, domnule Barroso, nu ne-a explicat cum dorește să atingă aceste obiective în economia europeană, care sunt instrumentele pe care dorește să le folosească și care sunt programele și stimulentele pe care le aplică. Doamna Eck a numit anumite subiecte concrete. Eu cred că mai este foarte mult de făcut în acest program și măsurile pe care le-am văzut până acum nu cred că sunt impresionante. Parlamentul European nu poate spune că aceasta este marea șansă acum după implementarea tratatului de la Lisabona. Strategia 2020 este de fapt o renaștere din cenușă a strategiei de la Lisabona. Mi se pare destul de păcat. Mulțumesc, doamnă Harms, spune președinta. Acum are cuvântul domnul Kaminski, 3 minute. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cred că președintele Barroso joacă unul din cele mai dificile roluri ale sale astăzi, pentru că nu doar trebuie să convingă uh, oamenii de stânga uh, care au cele mai mari probleme de uh, realismul propunerilor strategiei 2020. Dar eu cred că propunerile din strategia 2020 nu găsesc un echivalent mai bun decât în, în cercările noastre de a nu repeta greșelile pe care le-am făcut. Dați-mi voie să spun că mi-am petrecut 8 13 ani din viață într-o țară care se numea Republica Populară Polonia și avem un ministru de interne, pe probleme inter- pentru comerț interior, dar magazinele, măcelăriile erau goale. E, e, e, Acum uh, avem uh, din nou uh, miniștri care sper să-și facă mai bine treaba, dar nu este nevoie de mai multe reglementări, nu este nevoie de mai multe impozite, nu este nevoie de o mai mare intervenție a statului în problemele pieței. Eu cred că rolul statului este doar de ajustare a mecanismelor de piață, dar acest rol trebuie asumat și exercitat cu multă precauție. Pentru că dacă vrem să vorbim despre o dezvoltare în Europa într-o manieră onestă, trebuie să ne gândim cum am votat noi în ultima vreme în, pe marginea directivei serviciilor, de pildă. Europa nu va fi capabilă să ocupe un loc de frunte în competiția cu celelalte state din afara continentului nu vom putea să ne rezolvăm toate problemele de integrare economică printr-o suprareglementare, prin prea multe impozite asupra uh, întreprinzătorilor, pentru că nu vom face decât să-i determinăm să se orienteze spre alte regiuni. Vă rog foarte mult să gândim cu înțelepciune la strategia noastră pentru a încerca să stăvilim criza. Eu uh, nu vorbesc doar în calitate de președinte al grupului conservatorilor, ci și ca uh, polonez. Trebuie să arătăm solidaritate cu Grecia, uh, este indubitabil dar trebuie să facem tot ce putem pentru ca Europa să reușească să depășească criza economică, nu doar în folosul familiilor noastre, dar și pentru viitorul Europei și eu cred în viitorul Europei. Mulțumesc, domnule Kaminski, iar acum Zimmer, un minut jumate. Dacă mă gândesc la discuțiile pe care le-am avut uh, cu subiectul anterior și cu ceea ce vorbim noi acum, parcă mi se pare că vorbim despre uh, două universuri paralele. Pe de o parte vorbeam de criza care a lovit Grecia, Italia, Spania, Portugalia, Portugalia și alte state ca Germania și Franța încercând să blocheze această criză și după aceea state pentru care a fost dezvoltată o strategie în care provocările care se află în acest, în fața acestor state nu pot să fie rezolvate. Noi nu am valorificat răspunsurile care trebuie date unor instrumente care s-au dovedit a fi ineficiente noi încă nu am rezolvat problema relației între statele membre ale Uniunii Europene care fac parte din zona euro și cele care nu fac parte din zona euro. Nu am um, găsit soluții de progres, nu am clarificat uh, obiectivele noastre de evoluție în Uniunea Europeană și de aici decurg toate disonanțele de care ne lovim acum și cred uh, că și discuțiile legate de un guvern economic european, de un fond monetar european, uh, nu vor putea să fie rezolvate um, cu ușurință. Noi, dacă vorbim despre transpunerea strategiei 2020, trebuie să ne rezervăm timpul pentru a face o analiză aprofundată a tot ceea ce uh, face realitatea actuală să atragem parlamentele naționale mai mult în încercările de rezolvare a tuturor situațiilor. Mulțumesc, doamna Zimmer. Dau cuvântul acum domnului Blum pentru un minut 30. Did you call me? Yes. Sorry, I didn't hear you. Mă iertați, nu am auzit că nu ați pronunțat numele. Îmi cer scuze. E păcat că domnul Barroso a plecat uh, în seara asta. Cred că ar fi avut multe de învățat. Cred că în 2020 nu vom mai fi aici, deoarece Uniunea Europeană va fi un fel de Uniune Sovietică din aceleași motive. Și anume, suntem centra- e o Uniune centralizată, coruptă, uh, nedemocrată, construită, condusă de o alianță a marilor întreprinderilor și a unor uh, birocrați uh, grăsani. Se tot vorbește de schimbarea climatică și de fiecare dată când oamenii au șansa să voteze într-un referendum, nu li se dă această șansă, cum nu li s-a dat britanicilor. Și asta din cauza că cele trei partide care au acces la dezbaterile televizate au intervenit. BBC-ul este practic controlat de aceste trei partide. Criza care a început acum în Grecia se va răspândi și în alte țări din zona Mediterane și va ajunge la un moment dat și în țările din Europa de Nord copiii și nepoții noștri ne vor blestema, deoarece ei vor folosi, vor avea doar rămășițele acestei uh, construcții care în mod inevitabil se va nărui. Vă mulțumesc, domnule Blum, domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. O creștere inteligentă și durabilă, reforme, guvernanță economică, foarte multe cuvinte frumoase și obiective nobile, dar totuși am câteva întrebări, dacă îmi permiteți, care mă îngrijorează de altfel. Noua strategie despre care vorbim aici va avea o soartă similară ca strategia sa precedentă? Cum putem să includem regiuni și comune pentru ca această strategie să fie un succes? Și cum putem, printr-o restructurare a bugetelor naționale, să găsim o mai bună supraveghere în același timp? Foarte multe întrebări, dar când găsim modelele de soluții, trebuie să avem grijă ca să nu încercăm să devenim, uh, să instalăm un guvern centralizat european prin ușa din dos și în același timp să știrbim suveranitatea statelor membre membre. Suveranitate înseamnă în același timp răspundere, domnilor și domnilor, și consecința pentru o politică financiară greșită trebuie să fie asumată de către statele membre și nu trebuie să plătească un stat membru pentru celălalt. Solidaritatea, da, dar nu este o cale cu sens unic. Ori un guvern centralizat care din Bruxelles, care dictează o mediocritate, nu este neapărat o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte. Acum dau cuvântul următorilor oratori înscriși în nume propriu și voi începe acum cu domnul Höckmark, două minute. Mulțumesc, președintă. Cred că este important să vorbim despre buna guvernană în sensul că trebuie să ne străduim cu toții să realizăm reformele, dar să nu uităm că cea mai bună guvernanță care se află în mâinile noastre este să creăm garanții pentru ca Uniunea Europeană să facă ceea ce trebuie să facă ne lovim de o serie întreagă de deficiențe, dar să, să aducem corecții, inclusiv pactului de stabilitate, înainte de a schimba alte reglementări fundamentale. Iar în ce privește piețele financiare, să vorbim despre ele ca parte a economiei și nu ca despre un sector separat, pentru că nu vom reuși niciodată să atragem investiții în noi locuri de muncă dacă vom trata ca pe o problemă separată. Când am realizat că președintele uh, Comitetului BAL 2, Basel 2, uh, am, uh, am aflat deci când cum a acționat, vreau să vă spun că uh, nu m-a convins pentru că uh, modul pe, procedura pe care îl propune va duce la mai puține investiții și asta nu este deloc de dorit. Dați-mi voi să mă mai refer la alte aspecte pe care putem să le realizăm împreună. Trebuie să creăm un know-how în economie. Este poate un paradox cu cât uh, ne îndreptăm mai mult spre o economie care se bazează pe know-how, cu atât uh, piețele interne uh, nu mai au o reglementare adecvată, pentru că ele funcționau ca fiind economii individuale. Noi vrem să implementăm o reformă și uh, transformând universitățile europene în uh, niște centre de studii mai deschise, să-i atragem pe studenți uh, să se implice în aceste rețele europene. Haideți să atragem toate forțele în a valorifica o bună practică în domeniul dezvoltării europene. Mulțumesc, doamna Ulfskos. Vă mulțumesc. Eu provin din același stat ca și domnul Hockmark, însă sunt de stânga în ceea ce privește politica. Acest uh, raport este un raport pentru care am fost uh, responsabili noi, socialiștii și democrații. Încercăm să vedem care este situația în lume, în Grecia și vedem peste tot aceleași tendințe. Uh, disperare, practic, oamenii sunt uh, supărați să vadă cum piața, practic, s-a jucat cu viețile lor. Și de aceea trebuie să vedem cum putem interveni. Această criză este contagioasă și foarte multe țări sunt în pericol, deci nimeni nu poate spune că e într-o situație sigură. De aceea e nevoie ca noi toți să ne implicăm în gestionarea acestor crize, să încercăm să le combatem împreună. Nu vrem să adoptăm un document uh, cu vederi scurte, ceva pe termen scurt și să încercăm practic să năbușim acest foc care se va prinde ulterior și va provoca o adevărată conflagrație. Deci trebuie să încercăm să gestionăm această criză, împreună. La summitul din luna iunie va trebui să facem așa cum uh, spunea domnul Hockmar, antevorbitorul meu. Deci e important ca la acest summit să se dea un mesaj clar, să se stabilească niște obiective clare. Europa va trebui să stimuleze pe viitor investițiile, Uniunea Europeană va trebui să-și reducă șomajul printre femei, bărbați, cei tineri și în vârstă, și eu una am fost dezamăgită de abordarea în ceea ce privește egalitatea de șanse, abordare care a fost prezentată la ultima reuniune a Consiliului. În al doilea rând, trebuie realmente să reluăm uh, eforturile pentru a avea o societate care să trăiască în armonie cu natura și să se permită o stabilizare a climei de asemenea, este nevoie să folosim toate resursele pe care le avem, toate resursele umane și să evoluăm către o economie care să respecte mediul. În fine, în ce privește piețele financiare, în cadrul Comisiei CRIS, acum câteva săptămâni am decis să audiem un profesor american care ne-a spus că nu putem reglementa piețele eh, financiare sau mai degrabă americanii nu pot să le reglementeze pentru că nu o fac și europenii. Aici se spune invers, că noi nu putem să reglementăm pentru că nu o fac și americanii. Eh, deci eh, se aruncă mingea de o parte și alta Atlanticului. Această politică nu va duce la nimic. Sunt atâția oameni care sunt afectați și au de pierdut din acest motiv și atâtea lucruri de schimbat în Europa. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Clinț, în numele al de un minut și jumătate. Doamnelor și domnilor, practica și strategia economică depind foarte mult de monitorizare și de implementare. Aici Comisia trebuie să reacționeze. Avem niște scopuri pe care putem să le susținem, niște ținte pe care le putem susține, dar nu ni se spune specific clar cum vom face să ajungem la aceste uh, țeluri principala abordare a Comisiei este influențată de uh, criza, a fost influențată de criza economică, de criza financiară. Acum lucrurile s-au înrăutățit odată cu criza statelor. Cred că ar trebui să ne gândim la ambele crize, pentru că uh, acum situația într-adevăr s-a schimbat și a devenit mai complexă. Așadar, dacă vrem realmente să facem ceva, trebuie să abordăm o serie de puncte specifice. În primul rând, în Uniunea Europeană avem nevoie de avem nevoie de o sursă de finanțare foarte clară, pentru că asta nu știm. Care este finanțarea noastră? Uh, avem nevoie de un mecanism care să ne uh, permită ca în viitor să putem evolua într-un cadru cât de cât realist. De asemenea, trebuie să uh, încheiem uh, crearea pieței interne, pentru că piața internă nu este încă uh, desăvârșită și de asemenea trebuie să vedem cum o politică monetară unică poate fi susținută, pe de altă parte, și de politici fiscale și financiare. Acum, în legătură cu divergențele, diferențele pe care le vedem între statele membre, trebuie să evoluăm către mai multă convergență și să ne concentrăm pe un set de uh, proiecte europene, realmente europene, în domeniul energiei, al trenurilor de mare viteză, sisteme de navigație, etc. Mulțumesc! Ați avut doar un minut și jumătate, ați depășit. Un, uh, doamna Turunen, un minut și jumătate, vă rog. Jeg vil starte med at sige, at arbejdet med den her 2020-strategi er rigtig vigtigt, fordi der er brug... Mulțumesc. Consider că această strategie este foarte importantă. Sigur, aici trebuie să ne gândim la multe aspecte pentru viitorul Europei și trebuie să vedem ce să facem cu aceste 23 de milioane de șomeri? Grupul meu a, dorește să fixăm obiective pentru sectoarele cele mai importante și a, trebuie să vedem, să avem niște priorități clare. Pentru asta avem nevoie să ne fixăm ca scop reducerea șomajului în rândul tinerilor. Un prim pas ar putea fi introducerea unei garanții pentru ocuparea tinerilor, pentru a le garanta uh, posibilitatea de a accede pe piața muncii. Apoi trebuie să ne fixăm obiective și în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, pentru că ar fi o adevărată rușine dacă Europa nu ar putea să își stabilească obiective de reducere a sărăciei. În, uh, sigur, uh, există și multe aspecte tehnice care trebuie luate în considerare um, unii doresc poate un fel de un, un nou tratat de la Lisabona sau un plan B. Noi însă credem la un plan care să poate conecta uh, lumea învățământului uh, cu uh, lumea uh, muncii, a ocupării locurilor de muncă. Și apoi uh, trebuie să ne gândim la dezvoltarea unei Europe sociale în care uh, munca și siguranța socială să uh, Uh, se bucure de protecție și sigur că strategia 2020 uh, trebuie să țină cont de acești parametri care încă lipsesc. Președintele, mulțumesc și, dragi colegi, vă rog să uh, respectați timpul de vorbire. Sunt tolerant, dar trebuie să respectăm orarul. Domnul Harbour are de acum un minut. Domnule președinte, vreau să vorbesc despre lipsa de ambiție pe care o văd în strategia Uniunea Europeană 2020. Putem folosi instrumentele pe care le avem acum pentru a face piața unică să funcționeze corect și pentru a crea locurile de muncă de care spunea doamna Turunen. Nu este suficient, și spun acest lucru președintelui și Consiliului, dacă Comisia mă ascultă, nu este suficient să punem piața unică sub acea, acest titlu de legături lipsă. Uh, și pentru că piața este mult mai mult. Nu este suficient ca pro- Comisia să promită acțiuni. Este vorba de uh, Comisie împreună cu statele membre. Uh, comisia pentru Piața Internă a adoptat un raport în această săptămână cu o majoritate foarte mare care stabilește acțiunile comune uh, pentru a înființa și pentru a încheia piața unică. Avem nevoie de schimbări fundamentale și din partea Comisiei și din partea uh, statelor membre. Avem nevoie de un act al pieței unice cu proceduri clare și vrem ca, ca achizițiile publice uh, uh, să fie utilizate pentru a uh, ajunge la tehnologiile ecolo- ecologiste. Uh, achizițiile publice sunt menționate aproape, nu sunt menționate aproape deloc în acest document. Mulțumesc, doamna Figueiredo, un minut și jumătate. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Această strategie nu răspunde realmente problemelor serioase cu care ne confruntăm și cu atât mai puțin uh, va face față dezastrului economic și social pe care politicile ultraliberale ni l-au adus în țările noastre. Este o greșeală să continuăm uh, și să insistăm să promovăm aceste politici, uh, la fel uh, ca și în strategia de la Lisabona, care a fost una neoliberală. Pentru că ea nu a funcționat. Nu am ajuns la reducerea șomajului, nu am ajuns la reducerea sărăciei prin intermediul ei. Pentru că prioritate s-a dat uh, intereselor uh, private împotriva intereselor uh, pieței muncii, împotriva intereselor forței de muncă și intereselor sociale. Trebuie să ne uităm la criteriile de stabilitate, la privatizarea serviciilor publice, incluzând serviciile de transport, poștă, sistemele energetice. La ce a dus asta? La nimic. Uitați-vă la precaritatea locurilor de muncă rezultând din această din aceste privatizări. 5 milioane de oameni trăiesc în sărăcie efectivă. Sunt 23 de milioane de șomeri. Deci indicatorii arată foarte clar că dacă păstrăm aceste strategii, ratele de creștere economică vor fi foarte reduse sub ratele de creștere economică din alte părți ale lumii și asta nu va duce decât la și mai mult șomaj, la și mai multă angajare precară și excludere uh, socială. Din păcate, bugetul comunitar nu Uh, este preocupat de coeziunea economică și socială. Uitați-vă ce se întâmplă în, în Grecia. Acest lucru se vede foarte clar și cred că este timpul să uh, tragem învățămintele acestor politici greșite și să oprim această speculare financiară și această financiarizare a economiei. Trebuie să uh, abandonăm pactul de stabilitate Banca Centrală Europeană trebuie să aibă alte sarcini, să dea prioritate progresului și dezvoltării pentru o societate socială. Data viitoare, spune președintele, o să vă întreb. Domnul Borghezi, o minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că astăzi uh, discutăm aici uh, conținutul acestei strategii 2020, pe când la Atena uh, moare un popor întreg, îi se află în, în pragul uh, prăpastiei, pe imaginea prăpastiei. Iată, asta este o imagine semnificativă, ba chiar grotescă a politicii europene. Uh, e foarte interesant că într-o situație de acest tip, Comisia nu simte care datoria să facă o reflexie autocritică, pentru că e foarte clar că această situație de criză această situație care, din anumite puncte de vedere, are caracteristici de dreptul dramatice, este consecința unor erori numeroase și grave, după cum arată falimentul strategiei de la Lisabona. Sigur, avem și un acuzat care se numește Euro. În toate declarațiile se spune că Grecia este o situație izolată, un caz izolat, dar sperăm că nu se va extinde această situație poate și uh, Spania, pentru că și în acest caz se va spune că e un caz izolat. Uh, am cam obosit să auzim că e vorba doar de, ace- doar, doar de caze, izo- cazuri izolate. Și subprime-urile erau izo- cazuri izolate. Uh, e foarte puțin credibil și foarte dificil să acceptăm uh, indicațiile Comisiei în momentul în care Uniunea Europeană încă nu a hotărât să uh, facă curățenie în băncile europene. Și e foarte greu să spune producătorilor, uh, cetățenilor economiei uh, reale ce, cât, cât, cât gunoi mai este în băncile europene pe care trebuie să-l curățăm. În încheiere vreau să vă spun că o strategie serioasă trebuie să, pleacă de la, să plece de la economia reală, de la IMM-uri și trebuie sigur ca să aibă un rol în indicarea răspunderilor pe care trebuie să-și le asume inclusiv lucrătorii. Mulțumesc și acum domnul de are cuvântul un minut. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kétség kívül az Európai Unió legnagyobb problémája a munkanélküliség. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, nici muncitorii, nici uh, fermierii, nici uh, oamenii de afaceri nu sunt vinovați pentru criză. Este vorba de o filozofie economică care se bazează pe corporațiile mari. Micile întreprinderi au fost dezavantajate între marile multinaționale vor partea leului din economie și din bogăția care poate să fie dobândită. Noi avem nevoie de o strategie care să pună accentul pe zonele locale și regionale. Aceasta ar fi o strategie bună. Partidul Iobic vrea ca hegemonia marilor corporații să ia sfârșit și să punem din nou accentul pe cetățean. Domnul Roy, două minute. Präsidentschaft und der Kommissionspräsident hat eben Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am uh, auzit din partea uh, Consiliului și Comisiei că nu putem urma principiul scapă cine uh, poate, ci e nevoie de cooperare și de acțiune decisivă, dar e nevoie și de o strategie pentru acțiune. În programul UE 2020 trebuie să negociem și să încercăm să ajungem la un uh, rezultat uh, decent. Avem de-a face cu o, un document care trebuie adoptat cu rapiditate. Și persoanele vizate de această uh, strategie uh, trebuie să participe la ea, nu așa cum s-a întâmplat cu strategia Lisabona. De, să nu facem din nou aceeași greșeală și haideți să implicăm pe cei care sunt uh, implicați și ar trebui să fie implicați în uh, această elaborare. Să nu mai pierdem timpul pentru că avem uh, criza greacă și toate celelalte situații uh, dificile. Uh, nu înțelegeți acest lucru ca pe un reproș Însă, pe de altă parte, nici nu putem accepta automat orice propunere. Comisia parlamentară pe care o prezidez a cerut un calendar mult mai aprofundat ca să avem un timp de reflexie și de discuție. În uh, schimb, dumneavoastră ați preferat o procedură accelerată, discutăm acum, o să mai discutăm puțin în iunie și gata. Eu nu cred că asta e soluția bună. Pentru că nu așa vom obține o schimbare reală. Avem nevoie, în primul rând, de o analiză aprofundată. Nu așa să încercăm să tragem concluzii pe repede înainte, cum o fac astăzi comisari, cum a făcut astăzi comisarii uh, când am discutat subiectul uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Pentru că nu putem uh, să cerem așa o reducere de 30 sau 40% din emisiile de Uh, dioxid de carbon. Această măsură trebuie mm, gândită pe termen lung. Trebuie să ținem uh, cont de perspectivele uh, pentru viitor, nu doar uitându-ne la criză. Investiția în cercetare, iată perspectiva pentru viitor. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Cercas. Grazie, señor presidente. Grazie, señor López. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului López Garrido și mulțumesc uh, de asemenea reprezentanților colegiului uh, Comisiei și sper că um, cuvintele noastre, uh, cuvintelor noastre le va fi dat curs în Consiliul de primăvară. Uh, nu, nu știu, eu mă, încă mă simt uh, îngrijorat pentru că văd că la nivelul Consiliului sunt încă multe dubii, uh, se discută despre chestiuni banale, uh, obiectivele nu sunt deloc ambițioase, nu sunt uh, cuantificate, nici nu știu dacă sunt plauzibile sau corespunzătoare. Uh, mulțumim domnului Lopez Gariga și sperăm că președinția spaniolă ne va ajuta să depășim aceste incertitudini, pentru că eu cred că aceste sunt, acestea sunt momente istorice în Europa, sunt momente Uh, în care, într-adevăr, uh, se, se va vedea dacă dorim mai multă sau mai puțină Europa. Pentru că, până la urmă, ăsta este obiectivul strategiei 2020. Mai multă Europa. Peste câțiva ani uh, trebuie să fim mai uniți și trebuie să conlucrăm pentru a depăși problemele economice și sociale. Însă vedem că sunt și cei care doresc să se întoarce la naționalism și vor să dărâme tot ce am construit noi în acești 40 de ani Eh, noi trebuie să dăm dovadă de solidaritate, trebuie să avem obiective de solidaritate, trebuie eh, să avem o mai bună eh, repartiție a bogăției. Nu vrem să lăsăm totul în, în mâinile neguțătorilor. După cum a spus și alții, <clears throat> eu nu cred că în Euro- avem prea multă Europa, avem prea puțină încă. Aș dori să se mențină obiectivele de luptă împotriva sărăciei și obiective, obiectivele pentru uh, un învățământ mai bun uh, pre, prevăzute în textul tratatului, dar asociați și cetățenii la acțiunile noastre pentru ca agenda noastră să fie și agenda cetățenilor și nu doar agenda uh, neguțătorilor care adesea uh, fixează ordinea de zi. Mulțumesc, că ai cuvântul domnul Schmidt, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, problemele Greciei sunt problemele tuturor, chiar și problemele țărilor care sunt în afara zonei euro. Astăzi trebuie să acționăm împreună, nu trebuie să avem opinii diferite. Domnule comisar, este păcat că 11 state nu vor fi prezente vineri. Avem un destin comun în Europa, însă, din păcate, acest destin nu se Uh, realizează în momentul actual. Trebuie să supraveghem mai bine piețele financiare. Noi, liberalii, constatăm acest lucru, uh, însă reglementarea trebuie să fie făcută echilibrat și coordonat la nivel mondial. Trebuie să acționăm agresiv dacă este necesar, puternic, dar fără panică. Trebuie să ne păstrăm cumpătul Uh, pentru că riscăm să, uh, să afectăm și mai mult negativ piețele în engleză. Uh, comparativ, dacă compa- a compara Uniunea Europeană cu Uniunea Soviet- Sovietică este o insultă pentru toți care au suferit sub tirania sovietică și pentru milioanele care au murit. Cred că uh, cel care a făcut aceste remarci ar trebui să și ceară scuze față de toți cei pe care i-a insultat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră. Urmează domnul Bocros. Un minut. When the Spanish Prime Minister când uh, primul ministru spaniol José uh, Luis Rodríguez Zapatero a inaugurat președinția spaniolă a Uniunii Europene la Strasbourg, a ținut un discurs despre strategia UE 2020 fără să spună vreun cuvânt în legătură cu motivele pentru care strategia de la Lisabona a dat greș. Și atunci am pus o întrebare. Cum poate cineva să vină cu o nouă strategie fără să analizeze motivele eșecului strategiei precedente? Acum n-am de ales decât să repet această întrebare, pentru că noul document nu spune niciun cuvințel despre de ce s-a produs acest eșec. Așadar, vă rog, domnule Gariga, dacă puteți să-mi dați un răspuns, de ce și cum este posibil să stabilim un nou set de uh, uh, țeluri și ținte fără să analizăm uh, mai întâi motivele pentru care a dat greș strategia de la Sabona. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Bocroș. Domnul De Jong, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte cred că Consiliul și Comisia ar trebui să opteze clar pentru democrație și să ia decizii care să permită fixarea unor obiective clare timp de 10 ani. Primul ministru demisionar din Olanda nu poate să mai ia asemenea decizii acum s-a ajuns la un uh, nivel acceptabil al șomajului, însă uh, nu șomajul reprezintă totul atunci când ne confruntăm cu problema sărăciei. În uh, strategia Europa 2020 mi uh, se pare că problemele economice nu sunt abordate atât de coerent. Optăm oare pentru justiția socială sau pentru o piață financiară? În uh, ultimii ani, creșterea economică a permis creșterea salariilor directorilor, însă săracii au rămas la fel de săraci. Cum veți rezolva această problemă? Vă mulțumesc. Doamna Pizotto, Bizotto, un minut problema le pentru a ne ocupa de problema șomajului, cuvântul de ordine este uh, reacția și trebuie de asemenea să și uh, protejăm cetățenii. Trebuie să reacționăm împotriva europropagandei și să ne ocupăm concret de problemele cetățenilor europeni. Uh, trebuie să fie, există o legătură directă între lumea educației și piață. Trebuie ca tinerii să se reorienteze și spre profesiile manuale și strategia UE 2020 trebuie să fie o sinteză între cerințele uh, angajatorilor și ale angajaților. Um, sigur, și, uh, trebuie să există o, o siguranță a contractelor ca să se răspundă instabilității pieței. Trebuie să uh, protejăm, în primul rând, pe cetățenii noștri. Statele membre trebuie să uh, elaboreze uh, politici pentru imigrație în baza uh, cerințelor reale. Există 3, 23 de milioane de șomeri și trebuie să vedem ce facem și cu imigrația extracomunitară, extracomunitară pentru că altfel nu ne putem proteja uh, munca. Trebuie pentru asta însă concretețe și curaj și descentralizare. Mulțumesc, domnul Marinescu, acum. <clears throat> Mulțumesc, domnule uh, președinte. O creștere economică durabilă presupune investiții masive și coerente și în sectorul transporturilor sectorul transporturilor reprezintă zece din produsul intern brut al uniunii europene și înseamnă peste zece milioane de locuri de muncă. invit pe această cale comisia europeană și consiliul ca în definitivarea strategiei uh, ue două mii douăzeci să ia în considerare și următoarele aspecte foarte relevante care țin de domeniul transporturilor promovarea cercetării dezvoltării și inovării pentru a se ajunge la așa numitul transport verde întărirea obiectivului european de decarbonizare a transporturilor prin utilizarea de uh, resurse alternative autovehicule electrice its management inteligent al traficului inclusiv în sectorul aviatic întărirea coordonării în domeniul infrastructurilor pentru întărirea protecției mediului a condițiilor sociale ale muncitorilor precum și a siguranței și securității pasagerilor. în domenii specifice aș dori să subliniez următoarele aspecte absolut necesare urgentarea implementării cerului unic european în aviație urgentarea realizării interoperabilității în sectorul feroviar extinderea și îmbunătățirea infrastructurilor rutiere și a securității șoselelor europene în domeniul rutier îndeplinirea comodalității în porturile interioare și extinderea autostrăzilor mării în domeniul transportului maritim și fluvial urgentarea dezvoltării durabile a mobilității urbane. comisia europeană trebuie să ia în calcul toate aceste aspecte referitoare la uh, mobilitate care trebuie să fie unul dintre elementele centrale ale strategiei ue. Uh, două mii douăzeci dezvoltarea coordonată a sectorului transporturilor este cheia dezvoltării durabile a păstrării i a creării de locuri de muncă stabile. Mulțumesc. Mulțumesc Podimata, două minute Mulțumesc, domnule președinte. Îngăduiți-mi în primul rând Uh, ca greco că să-mi exprim uh, tulburarea față de evenimentele de dreptul tragice din țara mea. Trei oameni și-au pierdut viața uh, a fost vorba de o infiltrație în cadrul unei demonstrații pașnice, s-a dat foc unei bănci, un, niște extremiști au dat foc unei bănci și și-au pierdut viața trei oameni. Eu înțeleg că Europa, uh, presa din Europa uh, își are ochii ațintite asupra Greciei și de aceea aș dori să cer tuturor să dea dovadă de responsabilitate, solidaritate și respect față de uh, grecii care trec prin momente foarte, foarte dificile. Spun acest lucru pentru că eu consider că în presa europeană Uh, și în capitalele europene, mâine s-ar putea ca unii să profite de aceste evenimente tragice și să spune să spună că nu sunt foarte convinși dacă Grecia poate să implementeze uh, deciziile uh, foarte dificile pe care le-a luat pentru a-și uh, salva economia, pentru că după acordul la care s-a ajuns duminică, iată, se repetă ce s-a tot petrecut încă din 11 februarie. Apare o, o grămadă de comentarii în legătură că, cu, că, cu faptul că măsurile nu se vor implementa, sunt tot felul de zvonuri, Uh, cum, că Grecia se va retrage din zona euro, uh, piețele sunt atacate, nu doar uh, obligațiunile grecești, ci, ci, ci și cele spaniole și portugheze. Dragi colegi, noi discutăm aici o perspectivă pentru viitor și strategia UE 2020. Eu v-aș întreba ce se va întâmpla în viitor dacă economiile naționale uh, depind atât de mult de uh, piețele internaționale, pentru că nu există, uh, nu există o responsabilitate adevărată în sistem. Agențiile de rating nu suportă consecințele acțiunilor lor, deși uneori acționează absolut greșit. Mulțumesc, doamna Mănescu, acum pe parcursul ultimilor doi ani ne am confruntat cu cea mai gravă criză economică mondială prin urmare este vital ca eforturile noastre să fie mai bine orientate pentru a da un impuls competitivităii productivităii i potenialului de cretere economică. obiectivele strategiei trebuie să fie realiste i tocmai de aceea trebuie definite în strânsă corelare cu obiectivele naionale ale statelor membre stabilite la rândul lor în funcie de priorităile i specificităile fiecărui stat membru prin urmare vreau să salut ideea ca obiectivele asumate la nivel comunitar să fie împărite în obiective naionale diferite. în cadrul unei rezoluii a parlamentului am solicitat comisiei să prezinte noi măsuri ca de exemplu posibile sanciuni pentru statele membre care nu aplică strategia i stimulente pentru cele care o aplică. astfel finanarea din partea uniunii europene ar trebui să fie condiionată de obinerea de rezultate dar i de compatibilitatea cu obiectivele strategiei însă nu trebuie să ne socotim importana politicii de coeziune pentru atingerea obiectivelor economice i de dezvoltare a uniunii europene. trebuie deci să analizăm cu atenie propunerile comisiei pentru ca o propunere ca aceea de suspendare automată a fondurilor structurale în cazul statelor membre cu deficit bugetar mare ar constitui o măsură nerealistă i în dezacord total cu obiectivele politicii de coeziune i anume acelea de a reduce disparităile dintre statele membre. Mulțumesc. domnul un minut. Mulțumesc domnule președinte. Uniunea Europeană este, uh, din punct de vedere al populației, cea mai mare entitate geopolitică din lume. Economiile noastre își pot, uh, sunt inovative și își pot uh, dezvolta exportul. Dar dacă ne uităm la concurenții noștri, Statele Unite, Japonia, China, India și Brazilia, uh, situația nu stă așa cum ne-am dori. Cred că trebuie să continuăm să ne concentrăm pe creșterea economică și pe crearea de locuri de muncă. Problemele sociale și schimbările climatice nu ar trebui să ne distragă atenția de la aceste obiective principale. În același timp, trebuie să înțelegem că o creștere economică inteligentă și sustenabilă în uh, statele membre nu este posibilă fără infrastructura potrivită, infrastructură de transport sau de mediu. Strategia UE 2020 nu acoperă în mod satisfăcător aceste uh, subiecte și la fel nu vorbește suficient de nevoia de investiții continue în infrastructură în acele uh, țări și regiuni care au rămas în continuare subdezvoltate. Mulțumesc, domnul Higgins, un minut. Uh, mulțumesc. Se pare că strategia pentru 2020 se bazează pe neoliberalism și capitalism. Deci exact aceea, uh, sunt exact cauzele haosului economic actual. Uh, Asta se vede și din reacția comisiei, comisiei la, criza, la criza din Grecia. A fost o capitulare rușinoasă față de speculațiile rechinilor de pe piețele financiare. Uh, Uh, sigur, toate astea pe spezele uh, săracilor și pensionarilor din Grecia pentru a satisface lăcomia uh, de nemăsurată a acestor, acestor capitaliști care nu sunt zei tot puternici cum vor să ne facă unii să credem, ci doar paraziți care caută procesul cu orice preț prin libertatea de a specula pentru a credea instabilitate financiară și prin exploatarea oamenilor care muncesc. Oare asta vrem noi pentru Europa în 2020? Deci, uh, domnul Barroso ar trebui să-și asume răspunderea, nu să ofere și mai multă pradă rechinilor. Uh, lupta muncitorilor din Grecia trebuie susținută de uh, muncitorii din întreaga Europa. Nu trebuie să susținem băncile, trebuie să ne mobilizăm, să sprijinim pe cei care fac grevă, să instaurăm un adevărat socialism democratic și o societate umană în 2020. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Paș, care cuvântul. Pri všetkej úcte k predloženým materiálom sa nedá... Domnule președinte, dacă ne uităm la documentele pe care le avem la dispoziție până acum, este greu să ignorăm faptul că seamănă foarte mult cu planurile cincinale din fostul bloc estic. Aceste planuri deseori nu erau realizate. Se stabilea obiective ambițioase și toată lumea era convinsă că de data asta va funcționa. Însă nu se întâmplă așa. Strategiile eșuau pentru că nu respectau regulile economice de bază. Europa are probleme în ciuda faptului că, comparativ cu China și India, are o populație mult mai bine educată. Avem probleme pentru că Consiliul European și Comisia Europeană înființează noi instituții și oficii. Milioane de persoane in, in, educate care ar putea să fie implicate în sectorul inovației uh, își pierd timpul uh, făcând documente în diverse birouri și pierzând banii publici. Dacă vrem să avem succes mai mare pe piața mondială, trebuie să simplificăm regulile pe care le urmăm. Trebuie să simplificăm mediul antreprenorial, să reducem povara administrativă, să lăsăm spațiu pentru independență, inițiativă, spirit antreprenorial. Vă mulțumesc. Urmează domnul Caras, două minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Europa comunitară, Europa credibilă, are nevoie de creștere, de creare de locuri de muncă și de inovare, de coeziune socială și de competitivitate durabilă. Acestea sunt obiectivele noastre. Europa 2020, uh, acest document nu este un obiectiv în sine, ci un instrument pentru a atinge aceste obiective pe care le-am menționat. Și trebuie să ne întoarcem la declarația lui Robert Schuman care este la fel de actuală astăzi ca atunci când a fost pronunțată. Europa 2020 nu poate fi o listă de uh, dorințe, în același timp uh, lăsând în suspensie o serie întreagă de probleme. Trebuie să fie ceva concret, finanțabil și durabil. Trebuie să fie un răspuns la criza economică și, de asemenea, E nevoie de proiecte care să poată fi buse la, duse la bun sfârșit. Europa 2020, strategia Europa 2020, trebuie să conțină proiecte de creare de locuri de muncă pentru cercetare, inovare, competitivitate. Avem nevoie de un reviriment în statele membre și în Uniune în general, dacă vrem să avem un viitor și trebuie să știm foarte clar ce trebuie finanțat, care sunt domeniile unde avem nevoie de bani. Avem nevoie de această strategie uh, UE 2020 și pentru a controla deficitele bugetare și pentru a vedea dacă produsele și măsurile noastre sunt sustenabile. Strategia UE 2020 trebuie să exprime voința noastră politică comună trebuie să fie răspunsul nostru la naționalism, protecționism și egoism care sunt în creștere. Trebuie uh, aprofundată uh, piața internă, piața comună și, dincolo de Europa monetară, trebuie să existe și o Europa economică. Despre asta e vorba și de asta avem nevoie. Mulțumesc foarte mult, domnul Coferati. Două minute, vă rog. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mărturisesc că sunt îngrijorat uh, în legătură cu summitul din iunie, pentru că în discuție nu văd niciun element nou care să poată corecta pozitiv recomandările Consiliului de primăvară. Aceste recomandări deja erau dezamăgitoare pentru că nu aveau nicio legătură cu vreo analiză critică privitoare la limitele strategiei de la Lisabona și la uh, efectele nepunerii în practică a unora din cele mai importante măsuri politice și culturale elaborate prin strategia de la Lisabona. Dezamăgitoare și pentru că nu țin seama de criză. Sunt 10 puncte care nu au o legătură logică între ele. Sunt o sumă de bune intenții, dar care nu vor duce la rezultate, se pare, la rezultate concrete și nu se vede o voință concretă de a alege niște priorități. Problema Europei este cea a nivelului său de competitivitate în sistemul global. Deci nu ă, poate să nu țină seama de coeziunea socială, pentru că este un factor fundamental al competitivității. Fără coeziune, nicio țară și nicio Uniune nu poate să reziste pe piața mondială. Pentru că ă, s-ar confrunta cu conflicte interne și și-ar pierde pozițiile competitive în fiecare zi. Există apoi tema inovării. Trebuie să ne asumăm obiective precise care nu există în privința cantității de resurse care trebuie destinate inovării, în privința produselor și prelucrării. Doar calitatea atât în uh, ce privește munca, cât și produ- producerea de bunuri și servicii. Doar calitatea poate să confere Europei posibilitatea de a fi competitivă uh, și să iasă din uh, criză. Există o altă problemă care nu e evocată niciodată. Sigur, există obiective ambi- ambițioase doar dacă există și integrare politică, dar statele membre nu vorbesc despre asta au gestionat, ă, ă, se vede asta din modul foarte prost în care a fost ă, gestionat criza din Grecia. Mulțumesc, domnul Străice, care cuvântul. Pane předsedající, pane... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu provin dintr-un stat membru unde până la vârsta de 28 sau 29 de ani, am trăit într-un sistem bazat pe planificare centrală. Viața decurgea în planuri cincinale, unul după altul, pentru că niciun plan cincinal nu era îndeplinit. Iertați-mă că sunt puțin cam sensibil în legătură cu această planificare centrală și la această idee de a da o imagine a Europei în 2020. Sunt sigur că este o dezbatere foarte interesantă, însă ignoră ceea ce se întâmplă astăzi în Grecia și în toată zona euro. Am urmat dezbaterea aici uh, foarte îndeaproape. Am auzit că se cere mai multă Uniune Europeană, centralizare mai mare, o planificare centralizată mai intensă Însă în acest moment eu cred că avem nevoie de mai puțină centralizare. Am avem nevoie de mai multă încredere în piață, mai mult uh, putere pieței, mai multe mecanisme de piață, pentru că tot ceea ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, în zona euro și dincolo de aceasta, în Statele Unite ale Americii și în restul lumii, toate aceste uh, lucruri dovedesc că intervenția statelor, statelor este doar uh, sortită eșecului. Vă mulțumesc, doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi care au luat cuvântul se întreabă de ce, s-au întrebat de ce agenda de la Lisabona a dat greș și consideră că ar trebui mai întâi să analizăm acest eșec înainte de a concepe o nouă strategie. Când vine vorba de strategia de la Lisabona, eu consider că aceasta n-a fost decât o imagine și o teorie, nu s-a transformat în practică și, pe de-o parte, am avut doar ceva care exista în teorie, agenda Lisabona, strategia de Lisabona, dar, în practică, nu aveam nimic, pentru că nici nimic din acea teorie nu s-a transformat, nu a prins viața. Așadar, pe baza acestei experiențe pe care am învățat-o, strategia UE 2020 nu va avea succes decât dacă va exista o susținere puternică din partea tuturor instituțiilor politice europene, dar și din partea instituțiilor politice ale statelor membre. Deci trebuie să existe un angajament total Trebuie să existe un angajament total că vom putea să verificăm și să evaluăm uh, impactul acestor uh, măsuri din uh, strategie și trebuie să avem posibilitatea să facem uh, necesarele schimbări atunci când vedem că lucrurile nu merg așa cum trebuie, ca să nu ne mai trezim în situația strategiei Lisabona și să vedem că lucrurile nu funcționează. Deci ori cădem de acord asupra faptului că această strategie are nevoie de instrumentele pe care tocmai le-am menționat, ori dacă nu, o să fim într-o situație similară cu cea a agendei de la Lisabona. Domnul Laine, în două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia de la Lisabona se intitula mai întâi uh, competitivitate. Acesta, este titl- acesta era titlul principal. Era vorba de o strategie foarte puternic orientată spre economic, dar uh, parțial a eșuat. Așa, așadar, mă bucură faptul că acum pentru strategia 2020 uh, rolul principal nu mai joacă competitivitatea, ci durabilitatea. Foarte bine. E o orientare mai bună, cred eu. E un mai bun echilibru uh, între ecologie, economie și uh, nevoile sociale. Dar sigur că durabilitatea este un, un concept uh, foarte general, foarte generic, poate reprezenta doar un înveliș gol. Eu aici cred că documentul Comisiei uh, e prea vag Uh, avem impresia că ne aflăm în fața unui mozaic format dintr-o mulțime de piese cărora nu li se poate da de capăt. Nu uh, putem să avem o imagine de ansamblu. Avem, noi, noi avem uh, probleme de energie, de aprovizionare de energie. Nu văd obiectivele ca să rezolvăm aceste probleme. Unde sunt obiectivele pe, pentru eficacitate energetică în ce privește producția, în ce privește consumul? Eu sper că pentru luna iunie vom avea obiective mult mai concrete uh, cu o adevărată listă de obligații. Iată, ce trebuie să facă statele membre, ce trebuie să facă Comisia, ce trebuie să facă și Consiliul. Pentru că prea adesea se uită faptul că mediul înconjurător reprezintă un capital. Aerul, apa, solul sunt ecosisteme, sunt resurse și nu întotdeauna se ține cont de acest lucru. În calitate de președinte al Comisiei de Mediu, aș vrea uh, ca uh, vocea noastră să se facă mai bine auzită. Strategia pentru a proteja biodiversitatea a fost un eșec, din păcate. Uh, ni se promite o altă strategie, dar trebuie să vedem acest lucru pentru strategia 2020. Uh, S-au făcut referire de mai multe ori la schimbările climatice. Eu cred că trebuie să trecem de la un scop de de la 20% la 30% uh, de reducere de uh, emisii de dioxid de carbon și să trecem de la o, o, o strategie vagă la una uh, obligatorie, obligatorie juridic. Domnul Piotrovski acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Strategia Europa 2020 are o natură ideologică. Obiectivele sunt nobile. o forță de muncă mai calificată, mai multe cheltuieli pentru inovație, dar nu există niciun fel de uh, sancțiuni pentru statele care nu îndeplinesc aceste obiective. Um, mi se pare că nu s-a observat criza din Grecia și poate de mâine în Spania și Portugalia, care ar putea duce la colapsul zonei euro și poate chiar al Uniunii Europene. Este un moment atât de crucial în uh, istoria Uniunii Europene și acum se vorbește despre reducerea gazelor cu efect de seră cu 30%, lucru care va strangula economiile din sudul și estul Europei, uh, inclusiv în Polonia. Uh, politica de coeziune uh, va uh, avea din ce în ce mai multe probleme. Uh, strategia 2020 este un proiect socialist utopic. Sper că nu va avea o uh, uh, concluzie negativă. Doamna Hubner, mulțumesc. Pentru ca o strategie să aibă uh, succes, uh, trebuie corelate mijloacele și obiectivele și uh, eu consider că uh, mecanismele de implementare Eh, cele mai importante sunt următoarele. În primul rând, eh, reglementarea pieței interne, pentru că ea stimulează dinamismul și concurența și recunoaște obligațiile sociale care rezultă în urma integrării economice și aș vrea să susțin cu tărie ceea ce a spus Malcolm Harbour. În al doilea rând, eh, este vorba de investiții de capital în transporturi, energie, telecomunicații și alte infrastructuri. Avem nevoie de investiții de capital pe o scară fără precedent toată uh, finanțarea, atât publică cât și privată, trebuie mobilizată și parteneriatele public-private trebuie să fie promovate, iar instituțiile financiare trebuie întărite pentru a uh, depăși barierele create de deficite și de datoriile înregistrate de bugetele naționale. În al treilea rând e nevoie de cheltuieli publice prin intermediul bugetului european. Dacă obiectivele unii sunt mai degrabă orizontale și nu sectoriale, cheltuielile bugetare ar trebui să se bazeze pe o abordare integrată față de dezvoltare, combinarea instrumentelor de inginerie financiară cu promovarea uh, deschiderii economiei către concurența globală. În al patrulea rând, coordonarea cheltuielilor bugetelor naționale uh, printr-o metodă deschisă. Acest mecanism, această metodă, chiar dacă ar fi îmbunătățită, ne poate duce uh, numai până la un anumit punct pe drumul nostru către obiectivele UE 2020. Deci nu poate fi decât un instrument de susținere. Coordonarea europeană trebuie să se concentreze pe domeniile unde valoarea adăugată europeană poate fi creată și unde nu va fi subminată concurența. Instrumentele de politică trebuie folosite astfel încât să garantăm că modelele de dezvoltare uh, determinate de vechea politică industrială și de dezvoltare industrială uh, sunt subminare. Uh, strategia UE 2020 trebuie să fie o strategie a creșterii economice și a creării de locuri de muncă, pentru că nu există o altă opțiune. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Arif, două minute. Domnule președinte, dragi colegi, criza financiară, economică și socială prin care trecem este una fără precedent. Ea afectează continentul nostru și populația sa și produc, produce imense dificultăți sociale și umane. Din păcate, Grecia este un exemplu uh, uh, rușinos pentru noi. Uh, Uh, milioane de europeni uh, sunt, se află în șomaj și șomajul crește în fiecare zi. Trebuie să avem o reacție politică, rapidă, puternică, uh, care să țină cont de, și, și de criza de mediu prin care trecem și pentru care este nevoie de un nou model de dezvoltare. Aceste crize Uh, trezesc în uh, concetățenii noștri așteptări și speranțe la care ar fi trebuit să răspundă strategia 2020. Da, uh, din păcate, răspunsul acesta nu este la înălțime, îmi pare rău să o spun. Orientările din martie de la Consiliul European nu sunt la înălțime, pentru că nu se vede nicio voință, nicio ambiție. Dar, din păcate, asta nici nu mă mai miră. Pentru că, la nivelul Consiliului și a Comisiei, Uh, totdeauna comisarii se laudă de consecințele politicilor lor, dar eu cred că e doar un concept în spatele căruia se ascunde o lipsă de acțiune. Nu există o strategie coerentă care să țină cont de politici economice, industriale, de cercetare agricole, pentru o, o dezvoltare durabilă. Uh, dimensiunea externă a acțiunii uh, europene în domeniul comercial nu este de găsit. Eh, dorim ca, sigur, comerțul să fie un instrument pentru ca să creeze mai multe locuri de muncă, să se lupte împotriva sărăciei. Eh, dar nu din motive tehnice, ci din motive politice. Dumneavoastră urmăriți un obiectiv diferit, domnule comisar. Eh, se scad salariile, Uh, se încheie acorduri de uh, liber schimb cu consecințele de dumping social și fiscal. Uh, Politică ce a cauzat prea, mult, prea multe relocări, prea multe pagube sociale. Așteptăm din partea Consiliei și a, comi- și a Comisiei să refuze egoismele de tip național, ca Europa să devină nu doar un spațiu de prosperitate, ci și de solidaritate și să aibă o altă imagine nu doar față de proprii săi cetățeni, ci și față de restul lumii. Acesta ar fi sensul rezoluției grupului socialiștilor și democraților. Merci. Herr zwei Minuten. Mulțumesc, domnul Weber, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit tot felul de comentarii de la extrema dreaptă și de la extrema stângă. Însă eu trebuie să prezint o poziție a centrului. Însă dacă comparăm strategia 2020 cu planurile cincinale comuniste, uh, trebuie să reacționăm și să uh, spunem că, totuși, dacă ne uităm la politicile economice și citim istoria, uh, putem vedea că planurile cincinale erau cu totul diferite. Văd că colegii mei de la stânga Eh, unii dintre ei spun că trebuie să ne întoarcem la comunism. Din păcate am suferit în Europa din, în urma comunismului, știm ce s-a întâmplat și nu vrem să ne mai întoarcem. Însă vrem să asigurăm un trai decent și prosper pentru cetățeni cu educație decentă și o societate decentă. De aceea este important să revizuim sistemul politic. Cum putem să uh, Eh, realocăm alocăm cel mai bine resursele. Fiecare familie, fiecare regiune va trebui să se gândească la această realocare. Aceasta mi se pare o cale rezonabilă de centru înainte. Avem nevoie de o piață de o economie de piață limitată, nu de una eh, fără niciun fel de frâu. De aceea, la nivel european, trebuie să ne gândim cum putem să organizăm o asemenea de piață în Europa. Granițele naționale nu mai au niciun sens acum. Cum putem să creăm o piață europeană în serviciul cetățenilor? Nu vorbim aici despre competitivitate ca un scop în sine. Europa trebuie să fie competitivă pentru cetățenii săi, pentru a face ceea ce este necesar. Putem să facem declarații generale, însă aș cere extremiștilor să se gândească mai mult. Doamna Țicău. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, doamne președinte. Pe an, rata șomajului a ajuns la 10%, iar în rândul tinerilor la 20%. În acest an, 1 mai, Ziua Internațională a celor ce muncesc a fost una tristă, pentru că în Uniunea Europeană există 23 de milioane de șomeri pentru a asigura locuri de muncă trebuie să stabilim clar domeniile în care uniunea trebuie să investească doar prin educaie vom putea asigura tinerilor competenele de care au nevoie pentru a avea un loc de muncă i un trai decent. de asemenea investiiile în agricultură vor permite ca uniunea să îi asigure necesarul de bază pentru hrană i pentru biocarburani. investiiile în infrastructura de transport sunt vitale. anul acesta revizuim lista de proiecte prioritare ten t. ue are nevoie de o infrastructură de transport feroviar de mare viteză care să acopere toate capitalele uniunii europene i marile orae europene să modernizeze infrastructura rutieră porturile i aeroporturile. consider că este o prioritate ca uniunea să investească în dezvoltarea infrastructurii de transport în europa de est numai în felul acesta vom putea avea o piaă internă cu adevărat eficientă. toate aceste proiecte necesită însă resurse financiare de multe miliarde de euro care însă se vor întoarce în bugetele publice prin taxe i impozite i mai ales prin locurile de muncă create i prin dezvoltarea economică pe care o generează. de asemenea investiiile în infrastructura de energie în eficiena energetică i în energii regenerabile vor reduce dependena energetică a ue i vor genera aproximativ doi șapte milioane de noi locuri de muncă până în două mii treizeci cu toate acestea în loc să investim în iniiativa smart cities constatăm că peste o sută cincizeci de milioane de euro din planul european de redresare economică au rămas necheltuii. nu în ultimul rând e necesar ca uniunea europeană să investească în cercetare i în dezvoltarea durabilă a industriei europene. domnule preedinte a dori să închei prin a solicita comisiei i consiliului înfiinarea unui instrument similar fondului european pentru ajustare la globalizare care pentru a i sprijini pe funcionarii publici care i au pierdut locul de muncă datorită crizei economice. Mulțumesc. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Dragi colegi, cred că știm cu toții ce provocări importante ne așteaptă în Uniunea Europeană și în statele membre E nevoie de o strategie care să, uh, aibă, să ia în considerare urmările crizei și să permită Uniunea Europeană să fie competitivă în, uh, într-un mediu uh, economic global. Asta înseamnă că trebuie să asigurăm uh, standarde de viață mai bune, pentru, standarde de trai mai bune pentru cetățenii noștri. Aș dori să menționez unele lucruri. Uh, cu această ocazie, deoarece strategia UE 2020 este fundația acțiunii noastre pe viitor. Trebuie să fie o strategie ambițioasă, dar și realistă, dar trebuie să țină cont și de diferențele între statele membre. De exemplu, sărăcia. Asta înseamnă, are însemnătate diferită în Bulgaria față de Marea Britanie. Apoi sistemele de învățământ uh, diferă foarte mult uh, de la țară la țară. Nu sunt uh, sigur că o, o țintă de 40% de absolvenți de învățământ superior este una realistă, pentru că poate că nu facem altceva decât să îngroșăm rândurile șomerilor. În al doilea rând, Um, coeziunea și convergența internă ale Uniunii Europene ar trebui promovate. Trebuie să susținem sectoarele care constituie motoare de dezvoltare ale Uniunii. Uh, nu trebuie să uh, pierdem din vedere faptul că între cele 27 uh, de state membre sunt diferențe foarte mari de dezvoltare. Noi trebuie să ne concentrăm pe aceste diferențe. Fără o, co- o coeziune internă, Uniunea Europeană nu poate fi competitivă, competitivă în exterior avem nevoie de noi piețe, uh, trebuie să facem față la noi cerințe și trebuie să ne valorificăm uh, potențialul de inovare pentru a ajuta și uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă. Și acum doamna Morcunaite, micul enien, are cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi vorbim despre Europa peste 10 ani. Astăzi, șomajul în rândul tinerilor este o problemă majore, majoră în Uniunea Europeană. Deseori spunem despre generația pierdută. Vorbim despre promovarea inițiativelor pentru tineri și alte elemente, însă, de obicei, vorbim despre aceste lucruri ca probleme izolate. Nu vedem contextul general. Din păcate, atunci când vorbim despre strategia 2020, uh, mă tem că va rămâne o, o simplă retorică dacă va exclude pe, îi va exclude pe tineri, cei care vor trebui să implementeze această strategie. Strategia trebuie să fie o sinergie a economiei și ecologiei pentru a ocupa uh, aptitudinile tinerilor. Uh, eu sunt o reprezentantă a tinerilor și am câteva propuneri specifice. În primul rând, haideți să susținem uh, crearea de locuri de muncă ecologice, să susținem mai bine uh, întreprinderile care uh, angajează tineri și lucrează în domeniul ecologiei. În al doilea rând, să acordăm mai multă atenție protecției de mediu și conștientizării în legătură cu mediul. Aceste măsuri vor atrage mai mulți tineri în crearea unei economii moderne și verzi. Eh, aș dori să existe mai puțin scepticism și mai puține eh, comparații negative în Parlamentul European și mai mult optimism. Mulțumesc. Trecem la procedura intervenției spontane. Avem 19 Cere și nu pot da cuvântul nici măcar la jumătate dintre dumneavoastră, așa încât vă cer uh, răbdare. Are cuvântul domnul Luhan și vă rog rămâneți la un minut. Domnule președinte, estimați colegi, sunt convins că Europa 2020 va fi o Europa mai puternică, economic și mai inovatoare. Sunt convins că vom reuși să ieșim din actuala criză economică și financiară pentru că avem un potențial uriaș în ceea ce privește eh, forța de muncă inovatoare, a oamenilor cât i resursele naturale i apreciez efortul comisiei de a ne prezenta această comunicare. nu pot însă să nu aduc în discuie politica de coeziune i să nu îmi exprim nemulumirea faă de faptul că drumul parcurs spre îndeplinirea strategiei de la lisabona pare schimbat. realizarea coeziunii economice sociale i teritoriale implică i alte aspecte decât cele legate de creterea inteligentă durabilă i favorabilă incluziunii. prin noi i aleii notri cetăenii spun că încă au nevoie de investiții în infrastructură acces la servicii și dezvoltarea tuturor zonelor indiferent cât de izolate sunt acestea. prioritățile stabilite pentru perioada două mii șapte două mii treisprezece au demonstrat cât de mare este nevoia de îmbunătăire a infrastructurii și de susinere a competitivității economice în zonele de convergență. interdependența economiilor face necesară coeziunea și asigurarea. Oh. comune mulțumesc. Mulțumesc. Madame Rapti, for one minute. Rapti, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim și eu condoleanțele aici, în plenul Parlamentului, familiilor celor trei cetățeni greci care au murit în Atena, în uh, incendiul uh, de la bancă și îmi pare rău că domnul Barroso nu a exprimat și el condoleanțe uh, în discursul inaugural. Poate o va face domnul Ren mai târziu. În al doilea rând, Comisia trebuie să accelereze lucrurile, pentru că dacă vom continua să în, așteptăm și să nu luăm măsurile care trebuie luate și pentru Grecia și pentru Uniune, atunci vom submina uh, țintele pentru 2020 care se bazează pe uh, situația de acum din 2010 măsurile, cu măsurile pe care Grecia trebuie să le ia, ea nu va putea contribui la obținerea și la atingerea acestor uh, ținte. Este obligația dumneavoastră să ajutați Grecia, pentru că altfel această rată de 14% de absolvenți nu va fi atinsă și oamenii care vor absolvi nu vor primi o slujbă. Mulțumesc, doamna Schröder. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barroso a vorbit de mai multă acțiune, de acțiune în cadrul strategiei uh, UE 2020, dar apoi uh, a părăsit uh, sala. Mi se pare destul de curios da, e o acțiune, e o acțiune uh, absolut simbolică. Eu atunci nu mă adresez uh, președinției spaniole și mulțumesc uh, reprezentantul, reprezentantul acesteia care a rămas până la sfârșitul dezbaterii noastre. Îl felicit și îi mulțumesc. În cadrul strategiei uh, UE 2020 avem nevoie de dezvoltare durabilă și trebuie să utilizăm această dezvoltare durabilă pentru a spori potențialul de uh, locuri de muncă ecologice. Pentru asta avem nevoie de o inițiativă globală însă trebuie să spunem foarte clar că în acest context transformările ă, dreptului muncii trebuie și acestea să fie luate în considerare. Și e necesar să ne gândim la o inițiativă pentru formarea profesională și formarea de-a lungul întregii vieți. Și trebuie făcute aceste propuneri ă, și așteptăm o inițiativă din partea Consiliului încă în cursul acestui an. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat despre Europa în 2020, deci ce se va întâmpla peste 10 ani. Poate trebuie să ne gândim la următoarele 10 ore. Este foarte trist ceea ce se întâmplă în Grecia. Uh, uh, transmit condoleanțele celor care au murit și familiilor lor. Însă vă reamintesc de situația uh, cu zona euro și problemele cu care ne confruntăm. A venit vremea ca Parlamentul, Comisia și Consiliul să recunoască faptul că zona euro nu funcționează. Am văzut problemele din Grecia, eu cred că acestea se vor continua în Spania și înainte de a mai pierde vieți omenești, trebuie să recunoaștem că întreaga strategie cu moneda euro este o greșeală. Mulțumesc, domnul Piotr Boris. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. economia Uniunii Europene rămâne cea mai puternică. Totuși, uh, paradisul nu durează la nesfârșit. Criza, evenimentele din Grecia, toate acestea au arătat care sunt uh, uh, problemele noastre și ce învățăminte trebuie să tragem. Trebuie să fim ambițioși și hotărâți în implementarea uh, acestei strategii care succede cele de la Lisabona. Trebuie să ne asigurăm că în viitor oamenii uh, vor avea, pot avea același standard de viață în Europa. Nu sunt uh, sigur că vom atinge țintele în domeniul educației uh, academice când 20% dintre europeni n-au niciun fel de calificări. Cred realmente că trebuie să, fim, să acționăm rapid și să fim foarte hotărâți și toate statele și instituțiile europene trebuie să îndeplinească obiectivele de uh, educație. Mulțumesc, doamna Blașicova. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat că domnul Barroso, președintele Bar- uh, Comisiei, nu a rămas până la sfârșitul dezbaterii. Sunt convinsă că are lucruri importante de făcut, dar am crezut că strategia UE 2020 era Uh, cea mai import, cel mai important document pe masa de lucru al domniei sale. Nu știu ce poate avea mai important de făcut. Uh, mi-e teamă însă că această strategie UE 2020 nu a fost bine primită în Parlamentul uh, European. Sigur, e dificil procesul de luare de decizii în Europa și documentul a fost elaborat pe fondul unei crize uh, absolut uh, devastatoare strategia aceasta are nevo- uh, trebuie să protejeze pe cei mai vulnerabili dintre noi, oamenii care uh, și înaintea crizei trăiau în condiții dificile. Ei nu, treb- ei nu sunt cei care trebuie învinuiți pentru criză, situația lor s-a înrăutățit și de aceea aș spune că avem nevoie să avem strategii cu care să luptăm împotriva uh, sărăciei și a ex- excluderii, excluziunii sociale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc. Și acum, doamna Morva are cuvântul. Köszönöm az Európa értékre. Mulțumesc, domnule președinte. Strategia care privește viitorul Europei se bazează pe două valori. Și acestea sunt foarte dificil de uh, împăcat. Trebuie să decidem dacă vrem competitivitate și, liberaliz- și liberalizare sau durabilitate, uh, care este cealaltă valoare de care avem nevoie. Și cred că forțarea globalizării are un efect negativ asupra mediului. Putem să vorbim despre IMM-uri care nu pot să țină pasul cu globalizarea și cu competitivitatea. Acestea nu își pot găsi un loc în acest univers. Și nu cred că asta vrem. Dacă vrem durabilitate și durabilitate socială. Mulțumesc, domnul Lopez Carido, pentru a uh, concluziona această dezbatere. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a răspunde la întrebarea directă a domnului Potrus. Uh, de asemenea, domnul Căfărati s-a referit la acest subiect, dar nu mai este în sală și doamna Castillo, de asemenea, dar și domnia s-a plecat. Foarte mulți membri uh, s-au întrebat de ce a dat greș strategia de la Lisabona. Asta a fost întrebarea directă pe care mi-a adresat-o domnul Bogos. Uh, probabil că sunt câteva motive și ar fi o dovadă de aroganță din partea mea să încerc să simplific răspunsul, dar uh, dacă ar trebui să aleg unul dintre motivele acestui eșec, aș zice că motivul care explică cel mai bine această, acest eșec este următorul. Uniunea Europeană a adoptat uh, piața unică, moneda unică, în, în același, mai mult sau mai puțin în același moment, dar n-a mai luat și alți pași necesari. Tratatul de la Maastricht vorbea de Uniunea economică și monetară. Noi am realizat Uniunea Monetară, dar nu și Uniunea Economică. Cred că asta e partea problemei. Nu am realizat realmente o Uniune Economică. De aceea, uh, strategia UE 2020 va marca o nouă epocă în Uniune, și anume epoca unei Uniuni Economice. Și trebuie să uh, ne gândim la acest lucru în permanență o parte fundamentală a Uniunii Economice este reprezentată de strategia de creare a locurilor de muncă. Mi s-a părut că dezbaterea a fost foarte interesantă și foarte fructuoasă. Au rezultat multe idei interesante. Cred că există noi dimensiuni în strategia UE 2020 care nu existau în strategia Lisabona sau cel puțin nu erau subliniate corespunzător. Inovația științifică, problemele tehnologice, mai mulți membri uh, s-au referit la acest lucru. De asemenea, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și sunt absolut de acord cu ceea ce a spus doamna Schröder. Totuși, nu e suficient să ai o strategie uh, pentru a uh, realiza Uniunea Economică. Și așa este, i-aș răspunde doamnei Harms, pentru că domnia sa a ridicat acest subiect. E nevoie de mai mult. Domnul Oli Ren, domnul comisar Ren va vorbi mai târziu. Domnia sa deja s-a ocupat de coordonarea politicilor economice uh, de ocuparea forței de muncă și sociale și acest lucru este foarte necesar, un lucru care nu s-a aplicat în Europa până acum și agenda Lisabona nu îl prevedea. Acum, articolul 5 uh, uh, stipulează faptul că statele membre trebuie, deci e obligatoriu, trebuie să-și coordoneze politicile economice și de creare de locuri de muncă. Și dacă este necesar, își pot coordona și politicile sociale, după părerea mea, trebuie să facă acest lucru. Deci nu numai că avem nevoie de o strategie de creare de locuri de muncă, avem nevoie de asemenea să supraveghem uh, și piețele financiare și de aceea există pachetul legislativ privind supravegherea financiară pe care l-am menționat mai devreme. Domnul Ferhofstadt s-a referit de asemenea la acest subiect și mă bucur foarte mult că Parlamentul European se implică în acest uh, efort și sper că Parlamentul va adopta foarte curând acest pachet de supraveghere financiară. Da? Domnul uh, președinte Barroso a spus că trebuie să avem o dimensiune externă a Uniunii Europene și că Uniunea Economică trebuie să aibă o dimensiune externă, trebuie să avem reprezentare la nivel european în summitul G20. Voi repeta ce a spus domnul Barroso pentru că sunt complet de acord și susțin părerea sa. Dacă este să avem uniune economică, avem nevoie atunci și de instituții de guvernanță economică. Sigur, Consiliul uh, de orientările, Comisia monitorizează și supervizează implementarea strategiei. Avem nevoie, evident, și un uh, corp legislativ care este reprezentat atât de Consiliu cât și de Parlament, dar mai avem nevoie și de uh, instrumentele de promovare a acestei uh, strategii. De exemplu, fondurile structurale, fondurile europene trebuie țintite în mod corect și, din nefericire, asta nu s-a întâmplat în cadrul strategiei Lisabona. Cred că aceste schimbări deja uh, sunt pe cale să se producă. Uniunea este pe calea cea bună și trebuie să ajungem la următorul stadiu, în care nu doar avem uniune monetară, ci și uniune economică. Asta trebuie să realizăm, dar trebuie să facem în mod coerent și pe baza dialogului interinstituțional și un exemplu a acestui dialog este exact dezbaterea noastră din această seară și trebuie să facem repede, pentru că asta vor cetățenii de la noi, asta așteaptă de la noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Domnul comisar Olli Ren are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, domn, domnule ministru, stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru dezbaterea din această seară, care a fost una foarte bogată, foarte responsabilă. Uh, îngăduiți-mi și să corectez o afirmație privitoare la președintele Barroso și-a, domnia sa și-a exprimat condoleanțele în numele întregii comisii pentru decesul cetățenilor greci și vreau și eu uh, să uh, să profit de ocazie pentru a-mi exprima condoleanțele față de familiile și prietenii victimelor violențelor din Atena de astăzi. Pentru că e normal să avem diferențe de opinii într-o democrație, însă violența nu este niciodată acceptabilă. Doamnelor și domnilor, o creștere durabilă și crearea de locuri de muncă se află într-adevăr în centrul strategiei UE 2020. Vreau să mă refer și la stabilitatea financiară, care este o condiție necesară pentru a ne putea întoarce la o creștere durabilă și la scopurile uh, strategiei Europa 2020. Uh, sigur, Uh, trebuie ca și strategia uh, Euro 2010 să aibă succes, pentru ca să aibă succes uh, Europa 2020. Sigur, s-a activat mecanismul de asistență financiară coordonată pentru Grecia nu a fost o decizie ușoară, dar a fost una necesară, a fost o decizie responsabilă și corectă. Uh, Uh, sarcina Comisiei este acum de a se asigura că o lansare bilaterală care a fost aprobată va fi coordonată și că și condiționalitatea va fi aplicată sistematic și riguros. Sprijinul financiar acordă Greciei uh, un uh, ajutor pentru a-și restaura uh, finanțele publice și competitivitatea economică în general și uh, a fost nevoie de această măsură nu doar pentru Grecia, ci pentru a salvgarda stabilitatea financiară a Europei, pentru a evita ca incendiul din Grecia să cuprindă întreaga Europa. Stabilitatea financiară este necesară pentru uh, redresarea economică europeană, pentru o creștere durabilă și pentru crearea de locuri de muncă. Aici uh, s-a menționat un efect uh, de, de uh, un posibil efect de răspândire a acestei crize din Grecia la alte țări din Europa. Sigur, uh, nu se poate nega că există aceste evoluții de pe piețele financiare din ultimele zile și uh, săptămâni. Însă nu trebuie nici să le exagerăm. Uh, statele membre ale zonei euro iau măsuri pentru a-și consolida sistemele de finanțe publice și mă refer sigur și la Spania și Portugalia. Grecia este un caz particular în uh, uh, zona euro și statele membre din zona euro, împreună cu Comisia, cu Banca Centrală Europeană și cu Fondul Monetar Internațional, uh, Eh, se ocupă de eh, cazul Greciei și am încredere că vor avea succes eh, și în confruntarea cu această provocare formidabilă. Trebuie să, sigur, să mm, învățăm lecțiile din această criză. E important pentru guvernarea economică a Europei pentru 2020 și ultimele evoluții din economia europeană, nu doar în ce privește Grecia, au arătat că există o nevoie urgentă să consolidăm guvernarea economică în Europa. Săptămâna viitoare, Comisia va face propuneri concrete privitoare la modul în care putem să consolidăm o coordonare uh, economică uh, și o supraveghere uh, bugetară a statelor membre ale Uniunii Europene. În Uniunea Economică și Monetară, scopul a fost uh, Uh, uh, aspectul monetar a fost mai puternic decât cel economic. Uh, dar e timpul să reechilibrăm lucrurile, aspect la care s-au gândit când de la început părinții fondători ai Europei. Principiul nostru de bază este că prevenția este totdeauna mai bună decât corectarea. Așadar, ne vom baza propunerile pe consolidarea activității preventive dar sigur și a, a soluționării problemelor. Bazele propunerii, propunerii noastre sunt, în primul rând, nevoia de a consolida pactul de stabilitate și creștere cu acțiuni, cum spuneam, de, pre, de prevenire și de corecție. Avem nevoie și de o supraveghere bugetară mai riguroasă pentru că aceste cazuri, cum ar fi cel al Greciei, să nu se mai întâmple pe viitor. În al doilea rând, trebuie să depășim supravegherea bugetară și să ne ocupăm de uh, dezechilibrele macroeconomice și de divergențele uh, existente și deci trebuie să consolidăm și competitivitatea la export, uh, care este o măsură care trebuie luată urgent în multe țări, și de asemenea și uh, uh cererea internă Uh, acolo unde este posibil și unde este nevoie. Și uh, al treilea element al acțiunii noastre va fi un mecanism de rezolvare a crizelor, un mecanism financiar pentru Grecia, uh, sigur, este unul de acțiune imediată, dar este foarte clar și necesar că e nevoie să înființăm un mecanism uh, permanent de rezolvare a crizelor cu condiții foarte stricte uh, de utilizare. Uh, domnul președinte Barazo a spus astăzi că e bine să fim echipați uh, și să ne gândim întotdeauna la scenariile cele mai teribile posibile. în, în încheiere, doamna președinte și stimați membri ai Parlamentului, contez pe susținerea Parlamentului European pentru a consolida guvernarea economică în Europa și, de asemenea, fac un apel șefilor de stat și de guvern din zona euro și statelor membre pentru a ne susține propunerile și cât mai rapid posibil, fără întârziere, să le, uh, să le implementeze, să le aplice în realitate pentru că nu mai avem timp de pierdut. Solicit ca toți factorii responsabili să acționeze uh, cât mai devreme posibil, astfel, astfel încât Europa 2020 să fie un succes și să putem avea o creștere economică durabilă și să creăm noi locuri de muncă în Europa. Pentru că asta așteaptă cetățenii noștri de la noi. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc și pentru că v-ați referit la situația din Grecia și mulțumesc pentru condoleanțele exprimate familiilor și prietenilor victimelor. Votul va avea loc uh, în ses, sesiunea, a doua sesiune din mai. Iar acum uh, vă solicit o pauză, deci să luăm o pauză de 5 minute din motive tehnice. Deci pauză de 5 minute din motive tehnice.